aceleași pentru anii 2012 și 2013, aceeași procedură. Anunțul următor. Domnul Joe Higgins și domnul Alan Kevin m-au informat în scris în legătură cu expirarea mandatelor lor ca membri ai Parlamentului European ca urmare a alegerii lor în Parlamentul irlandez. Parlamentul European acceptă această informare și în conformitate cu Alineatul corespunzător din uh, regulamentele referitoare la alegerea membrilor Parlamentului European în alegeri directe precizează că aceste două locuri sunt vacante începând cu 25 februarie anul curent. Și ultimul anunț, semnarea de acte juridice prin procedura obișnuită legislativă. Miercuri, președintele Consiliului și cu mine vom semna patru